Bună ziua, dragi colegi. Abrimos la primer punto del orden del día. Es la... Primul punct de pe ordinea de zi este o întrebare pe tema discriminării pe criterii de castă din partea Comisiei pentru Dezvoltare. Văd că Eva Jolie, autoarea acestei întrebări cu solicitarea de răspuns oral, este alături de noi și dau cuvântul pentru 5 minute. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, stimați colegi, apartheid, apartheidul, acesta este termen